transmis uh, două texte uh, corectate adoptate de Parlamentul European. Conform articolului 231 alineatul 24, aceste corecturi vor fi considerate a fi aprobate dacă mm, cel puțin 40 de membri uh, cer să se voteze aceste modificări. Titlurile vor fi publicate în procesul verbal al acestei reuniuni. Miercuri, împreună cu Consiliul, Consiliului, voi semna